runda de întrebări și răspunsuri. Restul întrebărilor vor fi uh, răspunse în scris. Pe 5 octombrie 2009, Comisia pentru uh, Afaceri Juridice a uh, declarat inadmisibile cererile de ridicare a imunității a domnului Roberto Fiore, o cerere depusă de un uh, judecător italian uh, în august 2009. Am uh, luat la cunoștință această decizie și o vom transmite autorităților italiene. Din partea grupului PPE și EFD am primit o serie